21 până la ora 24. Ordinea de zi uh, a fost publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului. Se suspendă ședința și vă urez noapte bună tuturor.